Tisztelt képviselőtársaim, főképviselő asszony. Doamnelor și domnilor, stimată doamnă vicepreședinte a Comisiei, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate cu privire la situația din Turcia. Despre asta vom uh, discuta în cele ce urmează. Doamna Mogherini, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. În primul